ultima cosa, si è sposato. Sicuro. Onorevole Atkins. Uh, Mr. President. Mr. President, I don't... Domnule președinte, nu vreau să prelungesc lucrurile, dar avem 43 de pagini de voturi. Cât vom mai suporta situația aceasta în care procedura de vot nu poate fi uh, ordonată. Ni s-a spus că vom începe la ora 12 și în curând va fi 1 fără 10. Va dura uh, mult până vom termina. Vă rog să-l invitați pe președintele biroului să spună foarte clar tuturor participanților la discuție că trebuie să-și adapteze discursurile la calendarul nostru și să respecte ora de vot anunțată dinainte. Care colleghe e cari colleghi, Stimați colegi, vreau să vă spun doar că ora de vot prevăzută era 12.30. Așa că întârzierea este de 20 de minute, nu de 50, cum ați spus dumneavoastră. Domnul Finanța s-a căsătorit de curând, îi urăm casă de piatră și cred că sunteți cu toții de acord cu mine în această urare. După cum spuneam, uh, avem o sesiune de vot foarte lungă. Avem câteva sute de amendamente de parcurs și poate să dureze foarte bine două ore această sesiune de vot eu voi încerca să fac lucrurile să se miște repede, dar asta nu cu prețul clarității. De aceea contez pe colaborarea dumneavoastră pentru ca voturile să meargă repede și bine. Și începem cu raportul doamnei Eck. Supun la vot raportul, vot prin nominal, am deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea. S-a închis votul. La relazione approvata a larghissima Cu majoritate amplă, raportul a fost uh, adoptat. Felicitări, doamna Eck. Mai departe, raportul Dojenovski. Există o solicitare de intervenție. Raportorul nu trebuie să intervină, dar are dreptul să o facă. Dacă nu dorește să intervină, atunci supunem la vot uh, raportul, vot până prin nominal, am deschis votul. de votat tot? Am votat toată lumea. Am închis votul. Aprobată a larghissima majoranță. Adoptat cu o vastă majoritate. Felicitări. Mai departe, raportul domnului Glante. Încă o dată, vot prin apel nominal. Am deschis votul. de votat tot? A votat toată lumea. Am închis votul. Adoptat cu o majoritate vastă. Încă o dată felicitări. Mai departe, raportul Reul, raportul domnului Rol, supun, îl supun la vot. Nu e vot cu apel nominal, ci prin ridicarea de mâini. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, domnule Roel. Mai departe, raportul Ziefca. Dacă raportorul dorește să intervină, puteți o faceți. Nu, nu dorește. Foarte bine. A, ba da, ba da, dorește. Are dreptul să intervină, așa că îi dau cuvântul raportorului. Colegi, ale sprava este... Domnule președinte, este important să intervin. Pentru prima oară în istoria Uniunii Europene vom lansa o, un mecanism de cooperare consolidată și trebuie să spun două cuvinte. În primul rând, aș vrea să fac un amendament de actualizare pentru că din momentul în care s-a redactat această recomandare și adoptată la Comisia Juridică, s-a produs o modificare. 14 state membre au aderat la acest mecanism, inclusiv Malta și Portugalia. De aceea, la considerentul G, trebuie să facem modificarea, în loc de 12, să punem 14. A doua observație. Aș vrea să mă adresez Comisiei și statelor membre ce participă la acest mecanism de cooperare consolidată pentru a le atrage, pentru a atrage atenția celorlalte state membre. conform uh, punctului din tratatul de funcționare a Uniunii Europene. Nu vreau ca acest mecanism să fie folosit pentru a se introduce sarcini speciale pentru un număr limitat de țări. Mulțumim raportorului. Supun la vot uh, raportul Ziefca, vot cu apel nominal, am deschis votul. Votazione chiusa. S-a închis votul. Larghissima maggioranza, complimenti. Adoptat cu majoritate vastă. Felicitări, urmează raportul Cicluna. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea. Am închis votul. Încă o dată, adoptat cu majoritate vastă. Felicitări. Mai departe, raportul domnului Surian. Vreau să vă spun că avem nevoie de o majoritate calificată aici, 369 de voturi. Supun la vot raportul surian, am deschis votul, vot cu apel nominal. Votat tutti. A votat toată lumea? Am închis votul. Încă o dată, majoritate covârșitoare. Felicitări, domnule Șurian. Mai departe, raportul Cearnețchi. Raportorul dorește să intervină. Tylko jedno zdanie udzielamy. Câteva cuvinte doar. Acordăm uh, o oarecare de încredere Consiliului, dar sper că în viitor colaborarea noastră cu Consiliul va fi mai bună decât până acum. Drake. Mm, votăm acum 733. și Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. 20, 38 și 46, la fel, pentru împotriva abțineri se adoptă. 13, 21, 39, 47, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 43, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 23 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm. La 23 am deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Bine, verificăm. Am deschis votul la amendamentul 19. La votazione chiusă. S-a închis votul. Se adoptă. M-am înșelat, spune domnul președinte. Vă cer scuze. E un amendament din partea grupului meu. Amendamentul 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 devine caduc. Trecem atunci la amendamentele 8 și 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele 9 și 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentele 27 și 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Am deschis votul la amendamentul 2. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 2. 10 și 36 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14 și 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm și aici. Am deschis votul la amendamentul 6. La votazione chiusa. Am închis votul. Amendamentul 6 s-a adoptat. Mai departe, 11 și 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 16 și 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 și 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 și 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18 și 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Da, vă rog. Vă rog. Nu votăm la rezoluție. Votăm rezoluția pe descărcare bugetară și am discutat despre data trecută. În raport a rămas totuși un titlu, citesc, motivul de anulare a deciziei referitoare la descărcare. Propun un amendament oral pentru eliminarea acestui titlu și să urmeze titlul următor. Cred că a fost o eroare de neatenție. Cred că se trată de una Mulțumim. Am fi rezolvat automat această problemă după sesiunea de vot. Deci acceptăm observația dumneavoastră. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cinci acum. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supun la vot propunerea de rezoluție cum a fost modificată. Vot prin apel nominal. Am deschis votul. Avete votat tutti? A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă cu majoritate clară. Felicitări, domnule Cernețchi. Urmează raportul doamnei Latford. Să începem cu amendamentul 1. Amendamentul 1 fără partea 10 e Partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea 2, pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1. Partea corespondentă. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Propunerea din partea Comisiei, așa cum a fost modificată, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Propunerea de rezoluție legislativă, vot prin apel nominal, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu majoritate amplă. Felicitări, doamnă Ladford. Urmează raportul Bauer. Posta de directivă propunere de directivă. Avem două solicitări de uh, respingere, la fel. Una din partea Comisiei uh, pentru Afaceri Sociale și una de membrii uh, din partea uh, reprezentați de domnul Schulz. Se votează acum, se deschide votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Stimați colegi, vă rog, faceți liniște. Da, acum cuvântul raportare, dacă dorește să ia cuvântul. Înainte de a da cuvântul raportare, îi dau cuvântul comisiei pentru a vedea dacă își mențin propunerea. Comisia, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul. Colegiul uh, comisarilor va revizui posibilitățile, având în vedere acest vot, inclusiv o retragere a propunerii. Vom discuta cu statele membre pentru a vedea cum uh, aplică reglementările cu privire la timpul de lucru al persoanelor și vom vedea cum se monitorizează aplicarea acestor reguli. Vă mulțumim, domnule comisar. Sugerez așadar să trimitem înapoi acest dosar conform regulii, regulii 65. Doamna Beres. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că înțeleg din intervenția comisarului că Comisia Europeană își va retrage propunerea pe care noi am respins-o. Dacă așa stau lucrurile, atunci nu mai trebuie să fie trimisă la Comisia pentru angajarea forței de muncă. Io ho colto nelle parole della commissar- del commissario un... Eu am înțeles din ceea ce a spus comisarul că există această posibilitate dacă se va confirma această posibilitate, atunci, în mod evident, eu, ca reprezentant al președinției, voi trimite înapoi la uh, comisie acest document. Este corect, domnule comisar? Da, domnule președinte, am spus că vom revizui posi alte posibilități, inclusiv o posibilă retragere a propunerii. Doamna Beres. Domnule președinte, în aceste condiții și dat uh, fiind gradul de incertitudine al răspunsului comisarului, cer, conform articolului 56.3, uh, ca această adunare plenară să se propun, pronunțe asupra propunerii legislative care, de altfel, respinge propunerea comisiei și cer colegilor mei să-și confirme votul, votând pentru propunerea legislativă astfel modificată. Onorevole Beres, questo è nel suo diritto. Doamnă Beres, acesta este dreptul dumneavoastră. Raportorul a solicitat cuvântul. Domnule președinte, trebuie să vă spun că, din păcate, între posibilități există și acea să se pornească împotriva 25 de state membre o procedură de încălcare a dreptului comunitar și eu nu doresc să particip la așa ceva. Doresc să se menționeze asta. Bun, atunci avem o propunere acum din partea doamnei Beres și avem un vorbitor pentru și unul împotrivă. Toți cei care sunt împotriva propunerii doamnei Beres Așadar, toți cei care sunt împotriva uh, do- propunerii doamnei Beres să ridice mână. Cine este pentru propunerea doamnei Beres? Nu, nu, nu, îmi cer scuze, stimați colegi. Conform regulilor, nu există o problemă de, administ admisibilitate a solicitării doamnei Beres. Putem să votăm cu privire la această propunere și o vom supune la vot conform regulilor. Este propunerea pe care trebuie să o supunem la vot. Un coleg poate să vorbească pentru, unul împotrivă. Cine dorește să argumenteze pentru? Vă rog. Mr. President, on a previous occasion when... Domnule președinte, într-o situație precedentă, când s-a respins o propunere din partea Comisiei, era vorba de o directivă cu privire la rezervele. Ele au fost, această propunere a fost trimită, trimisă la um, Comisia competentă pe fond, pentru că Comisia nu a spus că va retrage această propunere. Comisarul și-a ales foarte, cu foarte mare grijă formularea. Sunt de acord cu ce spune doamna Berez, trebuie să meargă înapoi la comisie până când vom ști dacă comisia își va retrage sau nu propunerea. Bine. L'onorevole Chichester sostanzialmente ha parlato contro la proposta dell'onorevole Beres. Ora diamo la parola. Practic s-a dat argumentul împotriva propunerii doamnei Beres. Îi dau cuvânt, cuvântul acum doamnei Turnan. Da, aș dori să uh, vorbesc, să susțin ideea de a continua cu votul astăzi. Uh, mă refer la 56, regula 56.3. Dacă Comisia nu își va uh, retrage propunerea, Parlamentul va trimite documentul înapoi la Comisia competentă pe fond, decât cu excepția situației în care uh, la solicitarea grupului a Comisiei sau a cel puțin 40 de membri a uh, Parlamentului sau a președinției se solicită continuarea votului. Noi am solicitat să se continue cu votul, deci, bineînțeles, ar trebui să se întâmple acest lucru. Stimați colegi, cred că Regulile sunt foarte clare aici. Drept urmare, supun la vot propunerea doamnei Beres prin vot cu apel nominal. Nu, mă scuzați, prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Vă rog, ridicați mâna. Cine este împotrivă? Să verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul se încheie. Propunerea doamnei Beres este adoptată. Domnul Svoboda a solicitat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest vot ar fi trebuit să se întâmple altfel și s-ar fi întâmplat asta dacă doamna raportor s-ar fi ținut de rezultatul din comisie și am să o rog să facă asta în viitor. Vă mulțumesc. Adesso, colleghe e colleghi, passiamo alla votazione della risoluzione legislativa per appello nominale, la votazione è aperta.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 am votat acum respingerea uh, rezoluției și aceasta a fost și am avut 383 de voturi pentru și 263 împotrivă. Așadar, raportul este respins. Procedura este încheiată. Putem trece la raportul Zomar. Amendamente din partea Comisiei sunt 155. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 25. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Să verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48 cu un amendament oral din partea raportorului. Doamna Zomăr, nu există obiecții cu privire la amendamentul oral? Raportorul bineînțeles, poate să um, retragă acest amendament. Dorește să facă acest lucru? Domnule președinte, este vorba de o clarificare uh, lingvistică în versiunea în germană. În celelalte versiuni nu se modifică nimic, este vorba numai de motive juridice, este vorba de, amen- de uh, o corectură în limba germană în ceea ce privește alimentele preambalate. Este pur și simplu o chestiune lingvistică. Așadar, există colegi care uh, obiectează față de acest amendament oral? Però colleghi, io non voglio assolutamente influire sulle vostre volontà. Stimați colegi, nu doresc să vă influențez într-un mod sau altul, dar este vorba de un amendament care are influență numai asupra formulării versiunii în limba germană. Cred că mergem puțin prea, târ- prea uh, departe opunându-ne unui uh, amendament care nu influențează substanța unui raport. Însă, bineînțeles că aveți dreptul să vă opuneți acestui amendament. Poate doriți să retrageți acest amendament, dacă este cazul. Amendamentul oral este adoptat și acum votăm amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm. Amendamentul 48. Se deschide votul. Se închide votul. Amendamentul 48 este adoptat. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votul este deschis. A votat toată lumea. Se închide votul. Amendamentul 50 este adoptat. Nu, nu au ridicat uh, oameni, nu s-au ridicat mâinile. Data viitoare vă rog să o faceți. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Cred că a fost respins, dar dacă doriți să verificăm, vom face acest lucru. E, votul este deschis. Se închide votul. Este respins. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 73. Cine este pentru?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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, verificăm. Votul este deschis. La votazione e chiusa. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 95, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Vot cu apel nominal. Am deschis votul. Votul este închis. E aprobat. Amendamentul 109, cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. Amendamentul 114, cine este pentru? Împotriva abțineri aprobat. Amendamentul 120, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Amendamentul 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Amendamentul 130 este un, cu amendament oral al raportoarei. Doamna Zomer, doriți să las cuvântul, vă rog. Acest amendament se referă la etichetarea produselor care conțin nanomateriale. Sunt de acord în principiu, dar vreau să spun că trebuie să discutăm despre nanomateriale stabile, pentru că există și nanomateriale instabile. De exemplu, uh, zahăr care a fost măcinat atât de bine încât uh, există particule de zahăr care sunt de fapt nanoparticule din punct de vedere a dimensiunilor și de aceea Aș vrea să, adăugim, să adăugăm acest amendament oral care se referă la nanomateriale stabile. Există obiecții? Întreabă președintele. Allora, ci sono, poiché ci sono più di 40... Sunt mai mult de 40 de colegi care se opun amendamentului oral, deci acesta nu este admis. Votăm amendamentul 130 fără amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Amendamentul 131. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. Verificăm. Deschid votul electronic. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 152 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul verificăm și pe acesta, în regulă. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este aprobat. Amendamentul 163, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, respins. Amendamentul 165. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 172. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 181. Pentru. Împotrivă. Abținere aprobat. 185 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este aprobat. 190 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 193. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mi se pare că este respins. 194 pentru. Împotrivă. Cine se abține, aprobat. 195 pentru. Împotrivă. Abține, respins. 205 pentru. Împotrivă. Abține, respins. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. E aprobat. 210. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. 212 cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. 232 cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Este aprobat. 233 acum. Îmi cer scuze. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 200, 244. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 286. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 39. Cine este pentru? 39. Amendamentul 39. Cine este împotrivă, cine se abține, este aprobat. Amendamentul 292. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Aprobat. Amendamentul 350, cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține? Aprobat. Amendamentul 293, cu apel, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. majoritate uriașă. Amendamentul 265, cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține este respins, așadar. Verificăm, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este aprobat. Amendamentul 283. Cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. Amendamentul 84 al Comisiei Envi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Pun la vot partea corespondentă a amendamentului 326. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Aprobat. Amendamentul 284, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 86 al Comisiei Envi acum îl votăm. Cine este pentru, împotrivă, abținere, aprobat. Pun la vot amendamentul 87. Cine este pentru, împotrivă, abținere, respins. Amendamentul 326 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Aprobat. Votăm acum amendamentul 257. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 88 al Comisiei Envi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Vot cu apel nominal, amendamentul 251, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Pun la vot cu apel nominal amendamentul 252. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 253. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. E respins. Domnul Vilmot cere să propună un amendament oral. Doamna Vilmot, îi dau cuvântul. Domnule președinte, vreau doar să schimb uh, paragraful care să sune așa țara sau locul de proveniență, pentru că asta este mult mai transparent pentru consumatori. Vă mulțumesc. Există obiecții la acest amendament? Anche qui però mi sembra veramente esagerato porsi ad una, ad una cambio di linguistic. Și aici poate că e o respingere exagerată pentru că e vorba totuși de o formulare lingvistică, dar totuși dacă sunt obiecții, nu pot accepta amendamentul, spune președintele. Așadar, votăm pe părți amendamentul 101 Prim, prima parte o supun la vot. Cine este pentru? Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este aprobat. Pun la vot a doua parte a amendamentului 101, tot vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 254. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Am văzut foarte puțin votând. Vă rog să votați. Cine este pentru? Repetăm votul. Cine este pentru? Apor- raportoarea dorește să ia cuvântul. Vă rog, doamna Zomăr. Mulțumesc, domnule președinte. Prima parte a amendamentului 101 a fost adoptată, a doua parte a fost respinsă. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că amendamentul 328 trebuie în continuare supus votului, dar trebuie făcute unele ajustări de natură tehnică în lumina schimbărilor care trebuie făcute conform tratatului de la Lisabona. Conceptul de act delegat trebuie să fie introdus în acest loc, în locul procedurii de comitologie. Așadar, părerea mea este că restul amendamentului 328 trebuie în continuare să fie supus votului. Aveți dreptate, doamna Zomer. Deci punem uh, la vot amendamentul 328, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este aprobat cu o majoritate largă. Trecem acum la amendamentul 254. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. Amendamentul 266. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 333. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Amendamentul 334. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. Iertați-mă, nu înțeleg limba germană, domnule Schulz, spune președintele. Dacă vorbiți în italiană, atunci o să înțeleg ce spuneți. Uh, domnule președinte, pun la vot amendamentul 311. Cine este pentru, împotrivă, cine se abține, respins. Amendamentul 267. Cine este pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 324, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este respins. Amendamentul 121, Comisia Envi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, încă o dată, cine este pentru? Amendamentul 121. Cine este împotrivă? Cine se abține, respins. 125. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține, aprobat. O 125. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Verificăm 125. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 127 127. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere aprobat. Amendamentul 128. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins. Amendamentul 264. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 294. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. E deschis votul. Votul este închis. Aprobat. Amendamentul 336, cine este pentru? Împotrivă. Abținere aprobat. 259, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 337, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 338. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 268. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 295. Vot cu apel nominal. Votul este deschis. Vă rog. Vă rog, stimate coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul PPE și textul original eh, schimbă anumite lucruri, dar amendamentul eh, PPE se referă la problema grăsimilor de tip trans și de aceea partea corespunzătoare a amendamentului 148 ar trebui să fie votată în continuare chiar dacă se adoptă 295, pentru că problema grăsimilor de tip trans este una importantă pentru mulți oameni de aici. Stimată doamnă Zomer, aveți cuvântul. Nu vreau să deschid o dezbatere substanțială aici. Este o Problema este că uh, această chestiune este rezolvată pe lista de vot. E adevărat că amendamentul PPE încearcă să șteargă articolul 29.1b și ce spune domnul Șlute este o chestiune care s-a adăugat în comisie, dar e vorba, la punctul B, dar e punctul B A deci domnia sa crede că această adăugare este una adițională și că ea nu va cădea, nu va fi caducă odată cu amendamentul. Eu cred că ar trebui să urmăm uh, raționamentul uh, inițial și acest uh, amendament 144 ar trebui să fie caduc dacă 295 este adoptat. Însă, evident, există opinii diferite pe această chestiune și, cum spunea domnul Sluter, uh, domnia sa uh, a avut corectitudinea să-mi spună despre această propunere pe care o va face înainte de plenară, așa că și eu vreau să fiu corectă și să propun ca totuși să punem la vot separat amendamentul 144. Asta aș sugera eu. Allora, onorevole... Președintele, așadar, stimată doamnă Zomer, Dumneavoastră spuneți că domnul Shilton ar avea dreptate. Asta este părerea dumneavoastră. Sau nu are dreptate? Bine, atunci votăm amendamentul 295 cu apel nominal. Votul este deschis. Atunci este caduc amendamentul 144. Votul este închis, spune președintele. Și amendamentul este respins. 295. Atunci votăm 144. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul 144 este aprobat. Îmi cer scuze, dar uh, a existat o mică confuzie legată de interpretarea acestor amendamente. Acum pun la vot amendamentul 320, vot cu apel nominal. 312, scuzați-mă, vot cu apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul respins. Amendamentul este respins. Înainte de acest amendament ar fi trebuit votat amendamentul 269 pe care îl pun acum la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul este respins. Și acum, amendamentul 145. Cine este pentru? Vot cu apel nominal, iertați-mă. Votul este deschis. Votul este închis. Amendamentul este aprobat. Votăm amendamentul 146. Cine este pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm. Haideți să verificăm electronic. La relatrice. Raportoarea dorește să ia cuvântul, vă rog. Domnule președinte, Trebuie să supunem la vot amendamentul 339 care privește uh, ajustările tehnice prin acte delegate. Sì, ha ragione, onorevole relatrice. Într-adevăr, atunci să votăm acum 339. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificare electronică. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 146, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Al amendamentul 340 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 341, vot pe părți, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 313. Vot pe părți și cu apel nominal. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Este respins. Partea a doua, amendamentului 313, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 313 din partea a trei grupuri politice cu vot pe părți, vot cu apel nominal. Doamna Zonă, Sommer. Antrag 313 în beiden Teilen abgelehnt, deshalb müssen wir jetzt über 149. Majoritatea acestui amendament 313 a fost respins, deci trebuie să votăm pe 149. Deci 149. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 313, partea 1, vot cu apel nominal. Cine este? S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. A doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și partea a doua a fost respinsă. Amendamentul 316 este caduc sau nu? Trebuie să-l votăm, spune președintele. De fapt, amendamentul 297. Vot cu apel nominal. Domnul Schlöter. Domnule președinte, acesta privește articolul 31.3 și PP-ul vrea să șteargă uh, prevederile obligatorii. Noi suntem de acord cu PP-ul și ar, suntem în favoarea acestui amendament. Am decis să schimbăm acest text uh, introducând un articolul 31A nou care nu ar cădea dacă 297 ar fi fost adoptat. Deci votăm uh, votăm înainte și după aceea. Deci haideți să votăm 297 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul a fost respins. Amendamentul 314, rot, vot, cu, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acest amendament a fost respins. Deci trecem la 151. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 153, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 298 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 299, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 315, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 316, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. Domnul raportor, doamna raportoare, domnule președinte, 316 nu ar fi trebuit să fie pus la vot, pentru că este caduc dacă amendamentul 13 este adoptat. 313 a fost supus la vot în două părți. Deci nu a fost adoptat. Nu, îmi cer scuze, spune doamna raportor. Una volta tocca a noi, una volta tocca a lei. Câteodată avem dreptate, noi, câteodată dumneavoastră. Lucrurile se echilibrează. Atunci. împreună 158 și 162 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem atunci vota amendamentul 300 prin apel nominal. Cine este pentru? Votul este deschis. Se adoptă. Deci, amendamentele, amendamentul 342 este caduc, 164 și 166. Cine este pentru 171? Împotrivă? Respins. Amendamentul 290. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? cadu, respins 270 pentru, împotrivă, abțineri, a, a fost respins 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 325 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 291 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 272 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 180, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. 273 pentru, împotriva, abțineri, respins. 184 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 184, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Deci amendamentul 274 este caduc. Amendamentul 301, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 346 pentru, împotrivă, abțineri. S-a respins 347 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 348 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 349 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 191. Doamna Sommer are cuvântul. Uh, Domnule președinte, tocmai ați spus când am votat pe 346 că a fost respins, însă uh, rezultatul nu cred că a fost cel corect. Este, era vorba de o a, uh, ajustare tehnică și toate grupurile sunt de acord. Deci vă rog să puneți din nou la vot amendamentul 346. Facem votare 346. Bine, repetăm, deci votul pe 346 ca verificare. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Într-adevăr, acest amendament a fost aprobat, adoptat. Îmi pare rău, doamnelor și domnilor. Trebuie să ridicați mâinile, spune domnule, domnul președinte. Știu că obosiți, însă nu pot să evaluez situația dacă nu ridicați corect mâna. Trecem atunci la amendamentul 191, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acest amendament are același număr de voturi pentru și împotrivă, deci este respins. Acum trecem la amendamentul 303 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm acest vot, s-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 332, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și acest amendament a fost respins. Amendamentul 322 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 304 pentru, împotrivă, abțineri respins. 255 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 277. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 262 321 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 305 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 229 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 263 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Următorul este caduc, 279 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 280 pentru, împotriva abțineri respins. 236 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotriva, abțineri, respins. 307 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 256 pentru, 256 pentru, împotriva, abțineri, Respins. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Acest amendament a fost respins. ...250 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 323 pentru, împotriva, abțineri, respins. 240 pentru, împotriva, abțineri, respins. 282 pentru, împotriva, abțineri, respins. 318 pentru, împotriva, abțineri, respins. Verificăm electronic. S-a deschis votul pe 318. S-a închis votul. Acest amendament a fost respins. ...246 și 247 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 319 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm. S-a deschis votul pe 319. S-a închis votul. Se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 308. Pentru. 308. Cine este pentru? 308. Împotrivă. Cine este pentru 308? Împotrivă. Bine, verificăm electronic. Do- verificăm 285. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 308 chi a favore. 308 cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. nouă vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Treizeci și unu pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 329. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 330. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 331. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 332. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum vot prin apel nominal privind propunerea de amendament a comisiei. Se deschide votul, a votat toată lumea. Se închide votul. Cu o majoritate covârșitoare se adoptă felicitări doamnei raportor. Încă puțin vă rog. Supunem acum propunerea legislativă la vot prin apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Încă o dată, majoritatea covârșitoare, dau cuvântul domnului Dol. Domnule președinte, dat fiind timpul, vă rog uh, să mai votăm 2020 și guvernanța economică și restul să lăsăm pe ziua de mâine și dacă nu mai, avem destul timp mâine, o să mai rămânem și vineri dimineața. Eh, non ci sono obiezioni alla proposta onorevole Doll? Nu sunt uh, obiecții la propunerea domnului Doll. Dacă așa stau lucrurile, atunci eh, sunt de acord cu dumneavoastră. Vom vota acum aceste două chestiuni care sunt uh, care au o mare însemnătate politică în ceea ce privește strategia Uniunii Europene 2020. Vot pe părți pe alineatul 3 pentru prima parte. Prima parte cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă alineatul 20, punctul de prima parte, cine este pentru, abțineri, împotrivă, se adoptă a doua parte. Vot prin apel nominal, se deschide votul. Se închide votul. A doua parte se adoptă.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 Încă o dată, o majoritate covârșitoare, rezoluția se adoptă. Felicitări autorilor și Parlamentului European. Deci acum la guvernanța economică. Amendamentul 2. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge alineatul 1, prima parte. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 4. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 12. Alineatul 12. Vot pe părți. Prima parte. Vot prima pe nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Majoritatea covârșitoare s-a adoptat. A doua parte se deschide votul. Nu avem vot prin apel nominal. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Se supune la vot amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Aliatul 31, vot pe părți, prima parte prin apel nominal. Prima parte, cine este pentru? Potriva abțineri se adoptă. A doua parte, apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. Votăm acum rezoluția prin vot cu apel nominal. Se deschide votul. Se închide votul. Încă o dată majoritatea covârșitoare. Felicitări. Vă propun să votăm uh, și Comisia Specială privind perspectivele financiare. Avem un vot unic. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Anche la delegazione Forum. Și avem și delegația Forum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc.